Microfonul funcționează. Vă rog frumos, luați loc. Vă mulțumesc frumos pentru pre- prezență. Sunt onorat să deschid prima întâlnire a Comisiei de Anchetă Libe în ce privește NSA. Ordinea de zi este considerată ca fiind adoptată, cum spuneam. Vă urez bun venit la prima întâlnire a Comisiei de Anchetă a LIBE. Știți că pe 4 iulie Parlamentul European a adoptat o rezoluție în ce privește securitatea de agenție națională a Statelor Unite ale Americii și a programelor de supraveghere a acesteia, care au uh, uh violat dreptul la viața privată a cetățenilor europeni. Și noi Înainte de întâlnirea conferinței președinților, am considerat că trebuia să <clears throat> cooperăm în mod activ cu toate celelalte comisii implicate, respectiv AFET și INTA, comisii care sunt competente pentru subiectele aflate în discuție, cum spuneam, această anchetă despre programul de supraveghere. Și același lucru se întâmplă și cu membrii Parlamentelor Naționale, care ar putea să ia inițiativa de a participa la această anchetă pentru a vedea care a fost impactul asupra vieții private a cetățenilor europeni de peste tot din Uniune. Apoi vom trece la punctul numărul 3, respectiv cum vom structura dezbaterea din această dimineață. În primul rând, am să vă ofer câteva informații în urma conferinței președinților de pe 4 iulie. Apoi voi da cuvântul pentru un schimb general de vedere și apoi am să rog pe reprezentanții DG Justice și DG Afaceri Interne de la Comisie să ia poziție față de comentariile care vor fi fost făcute și apoi vom da cuvântul și Consiliului, reprezentantului președinției prin rotație. În această dimineață, la Consiliu, au loc discuții pe același subiect, exact același ca și cel despre care discutăm noi. În sfârșit, vă vom spune cum vom organiza cel mai bine reuniunile noastre, mai ales în vederea audierilor pe care ar trebui să le organizăm imediat după vacanța de vară. Cum spuneam, la capitolul informații. Cum spuneam, pe 4 iulie am avut onoarea să prezint acest caz în fața conferinței președinților. Am fost invitat în calitatea mea de președinte al Comisiei Libe și uh, la recomandarea președintelui Schulz am luat inițiativa în ce privește această comisie de anchetă și conferința președinților a votat unanim în favoarea ideii noastre. Ca atare, vrem să cooperăm cu celelalte comisii relevante și să existe un schimb de opinii între mine, domnul Brock, președintele Comisiei AFET, și mă bucur să urez bun venit aici domnului Sala Franca, doamnei Gomes și doamnei Neți, Utebrock, care sunt reprezentanții ai Comisiei AFED. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. O echipă va fi stabilită din care vor face parte toate serviciile Parlamentului European, inclusiv din serviciul juridic și de la toate comisiile uh, interesate toate aceste persoane se vor întâlni pentru a pregăti programul de lucru. Vor exista, bineînțeles, și un raportor și raportor din umbră care vor fi desemnați. Și voi ruga toate grupurile politice să trimită nume secretariatului care pot face parte din acest grup de lucru. Cum spuneam, raportorul și raportorii din umbră vor putea prezenta documente de lucru pe subiecte anume iar în ce privește audierile, acestea vor fi organizate din septembrie încolo. Noi ne vom concentra pe organizarea de audieri publice. Iată o listă cu titlu informativ a persoanelor sau organismelor care ar fi invitate, care ar putea să fie invitate. Bineînțeles, reprezentanți ai autorităților americane, Comisia și președinția Consiliului, reprezentanței statelor membre, persoane care să ne facă un feedback în mod regulat în ce privește grupurile de experți transatlantice, experți uh, juridici uh, și în domeniul uh, IT și, în plus, reprezentanțe companiilor uh, informatice care au fost implicate în transferul de date către um, Agenția Națională de Securitate sau sisteme echivalente. Pentru a putea începe pregătirile în modul cel mai eficient cu putință, vă sugerez ca prima audiere să fie despre programul PRISM și celelalte chestiuni legate de FISA. Am putea invita pe următorii ambasadorul Statelor Unite că fac, mm, pe lângă Uniunea Europeană, agenți uh, de la Agenția Națională de Securitate, experți care ar putea să vorbească despre situația pe plan legal în ce privește protecția vieții private în Statele Unite ale Americii, respectiv cu privire la FISA, și reprezentanții ai organizațiilor EPIC sau ACLU, tot din Statele Unite. Prin urmare, ancheta ar trebui să se uh, uh soldeze cu un rezumat și niște recomandări care să fie incluse într-un proiect de raport care ar trebui să fie prezentat în plenară înainte de sfârșitul anului în curs. Deci, oricum, timpul aici este prețios și trebuie să avem niște rezultate palpabile înainte de sfârșitul acestui an. Ceea ce înseamnă că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a finaliza acest proiect de raport astfel încât el să poată fi discutat în plenară înainte de sfârșitul anului. Am putea comanda și studii pe lângă experții noștri de la Departamentul de Politici sub formă de uh, uh, documente informative. Am putea uh, solicita trei asemenea note informative pe lângă departamentul aferent respectiv despre următoarele subiecte. Un document informativ despre legislația americană și programul FRIS, un altul despre legislațiile naționale și sistemele de supraveghere masivă de peste tot din statele membre ale UE și deja știm că există asemenea programe în Germania, de exemplu, în Suedia, în Franța. Sunt doar exemple a datelor care ar putea să fie incluse în aceste note informative pe care va trebui să le redacteze Departamentul de Studii Politice. Și, în sfârșit, ar fi bine să existe o delegație care să se deplaseze la Washington. Oricum, aveam planificată una pentru sfârșitul lunii octombrie și am sugerat președinției Parlamentului că am putea să trimitem o asemenea misiune Uh, în care să fie și membri ai LIBE și membri ai AFET. Și cum spuneam, să ne deplasăm la Washington în luna octombrie. O misiune, cum spuneam, în comun cu AFET. Acestea fiind zise, acum vreau să vă spun mai multe despre miza anchetei noastre. Noi trebuie să putem să strângem informații relevante și dovezi atât din surse americane și europene, să putem să uh, anchetăm în ce privește activitățile presupuse de supraveghere a autorităților americane, uh, precum și a unor dintre statele membre, să facem o analiză a riscului și a, a a um, daunelor, să evaluăm impactul acestor programe de supraveghere cu privire la drepturile fundamentale ale cetățenilor UE, în deosebi dreptul lor de a um, um respecta dreptul a vieții private, a comunicațiilor, libertatea de exprimare și dreptul la un recurs. Toate acestea sunt drepturi fundamentale, cum spuneam, ale cetățenilor europeni, care sunt uh, consfințite de Cartea Drepturilor Fundamentale. Apoi, trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu protecția datelor, atât în um, cadrul Uniunii Europene, cât și pentru cetățenii europeni care se află în afara granițelor UE. Trebuie să ne concentrăm pe eficacitatea legislației europene în ce privește mecanismele extrateritoriale. Apoi, siguranța Uniunii Europene în această epocă când se practică cloud computing să vedem care este plus valoarea și proporționalitatea unor asemenea programe față de lupta împotriva terorismului, apoi să vedem dimensiunea externă a spațiului de libertate, securitate și justiție și să evaluăm val valabilitatea unor asemenea decizii de a exista transferuri uh, uh, din Uniunea Europeană către țări terțe, așa cum s-a întâmplat cu acordul Safe Harbor și cum se întâmplă în cadrul altor acorduri internaționale sau instrumente uh, um, legale. Va trebui de asemenea să ne gândim la scheme de recurs, uh, compensare pe plan administrativ și judiciar, să vedem care sunt mecanismele cele mai adecvate. În plus, va trebui să facem recomandări uh, pe plan legislativ și politic, astfel încât uh, încălcări viitoare drepturile de viața privată a cetățenilor europeni să nu mai aibă loc și pentru a asigura cel mai ridicat nivel de protecție pentru aceștia. În sfârșit, să vedem cum putem să remediem față de uh, um, uh, violarea securității. Se punem la punct recomandări astfel încât securitatea din punct de vedere al tehnologiei informațiilor în instituțiile UE să fie întărită și mai ales în ce privește organele și agențiile Uniunii Europene, având reguli cât se poate de eficace pentru a uh, împiedica accesul neautorizat. Și acest lucru este valabil pentru oricare sediu UE din cadrul granțelor sau din afara acestora. Acum vă dau cuvântul cu privire la liniile de orientare pentru discuțiile noastre. Și după aceea Vom Acum că v-am făcut o rezumat a celor discutate în cadrul conferinței președinților pe 4 iulie, vă dau cuvântul și începem cu domnul Coelio. Obrigat, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vroiam să subliniez că în ceea ce mă privește nu cred că trebuie să începem de la zero. Nu suntem în fața unei situații complet noi, care să facă să trebuiască să ne apucăm de la zero de această problemă. Cunoaștem această problemă deja de mai mulți ani. În 2000, 2001 a existat o comisie de anchetă specială pentru cazul Echelon, de care vă aduceți aminte probabil. A existat atunci o rețea de țări anglofone, Statele Unite, Canada, Australia, Regatul Unit, care uh, își făceau schimb de informații uh, de, din activitățile de spionaj. Și la acea vreme am reușit atât prin uh, uh de pozițiile mai multor persoane, inclusiv a șefului CIA, să se demonstreze că aceste agenții de informații își transferaseră punctul de interes de la spionajul militar la cel economic. Deci știm acest lucru, nu e nimic nou. Parlamentul European la acea dată nu a pus în practică recomandările Comisiei de Anchetă Echelon, pentru că aceste recomandări s-au suprapus oarecum în timp cu atentatele de la New York și de aceea devenise uh, inoportună folosirea acelor recomandări. Însă, acele rezultate pot uh, reprezenta baza de lucru pentru a ne apuca de uh, treabă în cazul PRISM. Însă, în, această, în acest caz, ne aflăm în fața unei situații mult mai complexe și sofisticate la vremea respectivă. Era vorba de interceptarea de uh, mesaje e-mail, telefax, uh, telex, care mai exista pe atunci. Practic tot se putea intercepta mesaje din partea submarinelor și așa mai departe și 48 de milioane de comunicări pe zi puteau fi analizate pe zi și vorbim de anii 2000-2001 și e suficient să ne gândim la evoluția tehnologică uh, care a avut loc între timp pentru a ne da seama că Capacitățile de gestionare și analizare a acestor date sunt astăzi mult, mult mai mari. De aceea, cred că se impune să ne pornim uh, lucrările de la rezultatele Comisiei de Anchetă de atunci și de la deciziile luate în plenară la acea vreme. Și poate ar trebui să reamintim o serie eh, dintre actorii principali eh, de la acea vreme din această eh, comisie de anchetă, în special raportorul Gerhard Schmidt și multe alte persoane care ne-au susținut în munca noastră de la acea vreme însă adversarul nostru în această situație este timpul. Înainte de vacanța de vară nu vom reuși să uh, facem prea multe, iar mandatul uh, acestui Parlament se va termina în luna martie anului viitor. Prin urmare, riscăm ca Parlamentul să organizeze o serie de audiții, audieri, uh, vizite la fața locului, colectări de date, fără să ajungă la un rezultat. De aceea ar trebui să uh, acționăm și în mass media, dar riscăm să nu ajungem la o finalizare. Și cred că trebuie să acționăm împotriva acestui risc. Mulțumesc! E clar că nu vor mai exista evoluții în ceea ce privește această anchetă înainte de vacanța de vară. Deci propunerea va veni imediat după vacanța de vară, pe 5 septembrie vom avea o reuniune de follow-up și intenționăm să folosim cât mai bine luna septembrie pentru a elabora în continuare strategia care tocmai a fost prezentată. Continuăm acum dezbaterea. Domnul Morales, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că domnul Cavalio a și a pornit prezentarea de la Comisia de Anchetă Echelon. Motivul pentru care insist și eu asupra acestui exemplu este că și atunci a fost vorba de un exercițiu de colectare a datelor și una din problemele legate de acest demers s-a referit de criteriile stabilite de secretariat în acest caz și anume intervierea diferitelor surse și gestionarea diferitelor așteptări. Și una dintre problemele cu care ne-am confruntat la acea vreme, și poate unii colegi uh, și-aduc aminte, este că după audierea mai multor responsabili, uh, ne-am dat seama că nu puteam obține prea multe informații. Suntem acum în următoarea situație. Ni se va spune ca Parlament că vom avea de a face cu uh, presupuse acuzații cum că datele ar fi fost uh, transferate, însă datele acestea vizează cetă cetățenii și ar trebui să reacționăm ca atare. Însă, ca și în cazul eșelon, va trebui să ne limităm oarecum și să gestionăm aceste așteptări vis-a-vis -vis de ceea ce putem face. Ce se întâmplă este următorul lucru. Cu criteriile prin care le vom stabili ar trebui să dăm dovadă de transparență și trebuie să spun că lista pentru audier nu include și ONG-uri și societatea civilă și cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă transparență, iar atunci când uh, vom proceda la colectarea datelor, ar trebui să dăm dovadă de o atitudine realistă, pentru că vor exista informații pe care nu le vom putea obține, ca și în cazul eșelon. Și, pe de altă parte, trebuie să fim realiști în ceea ce privește presiunile de timp dar există totuși o serie de chestiuni unde noi ca Parlament ne putem aduce o contribuție sporită. Mă refer la chestiunile 4, 5 și 6, uh, recomandări de politică și uh, remedierea nișelor de securitate și accesul la justiție, la căi de atac. Aici, dacă dăm dovadă de meticulozitate, putem să ajungem la fondul problemei și la ceea ce se așteaptă cetățenii până la urmă de la noi. Dat prin faptul că ne ocupăm de registrul cu numele pasagerilor SWIFT și alte asemenea, și știu că și colegii de la AFET vor susține această chestiune, și în tot acest timp am spus că avem nevoie de un cadru pentru protecția datelor în UE. Deci, practic, anticipasem toate aceste posibilități care acum se adeveresc. Deci avem nevoie de un astfel de cadru pentru a putea aborda aceste accesări de date din partea unor servicii de informații. Reprezentăm așadar preocupările cetățenilor, dar nu vreau să creăm un orizont de așteptare uh, în sensul că vom uh, putea aduce lumină într-o chestiune de spionaj. Eu cred că presa uh, va încerca să facă acest lucru de îndată ce vor începe audierile. Deci, haideți să dăm dovadă de o atitudine realistă Uh, dar nu în ceea ce privește ceea ce putem face noi ca Parlament. Am uh, făcut acest lucru și în registrele care privesc uh, datele pasagerilor și SWIFT pentru a-i proteja pe cetățenii noștri. Mulțumesc. Doamna Weber, aveți cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru redactarea limbilor directoare, pentru organizarea acestei discuții, pentru că decizia, sigur, mai urmează să se ia. Permiteți-mi trei observații subcinte. Cred că oricare ar fi realitatea, există și o percepție a realității. Și noi, cei care reprezentăm în mod direct cetățenii europeni, răspundem în mod direct și de această percepere a realității. Prin urmare, cred că aspectul cel mai important care vizează activitățile din lunile următoare pe această temă, o reprezintă transparența de plină. Orice se va discuta aici trebuie împărtășit și cu cetățenii europeni. Există un curent foarte puternic în prezent în rândul cetățenilor europeni, în rândul mass media, împotriva propriilor guverne ale statelor membre UE și asta datorită acestor acuze cum că și anumite guverne ar fi fost implicate în astfel de activități. Și cred că această dezamăgire a cetățenilor noștri trebuie abordată în mod corespunzător, arătându-le că nu avem nimic de ascuns. Oricare ar fi rezultatul în final, oricum, decizia va fi una politică. Însă cred că datorăm măcar atât cetățenilor noștri să le arătăm că vrem să colectăm toate datele, toate informațiile și să dăm în vileac tot ceea ce s-a întâmplat, indiferent de ce parte a Atlanticului ar fi avut loc aceste lucruri. Și aș dori să insist în mod special asupra uh, următorului lucru. Și eu nu cred că aceste activități de anchetă trebuie să Uh, se finalizeze cu un raport. Pentru că oricine poate redacta un raport dintr-un birou. Important este colectarea informațiilor și de aceea insist asupra faptului că va trebui să analizăm și activitățile propriilor uh, noastre state membre și nu doar a partenerilor noștri. Și poate că a sosit uh, momentul, dat prin faptul că vorbim așa de mult despre acordurile noastre cu Statele Unite. Și adevărul este că cu PNR și SWIFT uh, le-am dat tot ce și-au dorit. Dar poate că de data aceasta, în acest context, ar trebui să reluăm dezbaterile pe marginea uh, Uh, protecției datelor uh, în aceste transferuri între UE și Statele Unite. Mulțumesc pentru comentarii, doamnă Weber. Insist doar asupra următorului lucru. Uh, descoperirea acestui program PRISM a adus lumină și în anumite activități similare ale unor guverne europene și acest lucru intră în competența acestei comisii. Deci vom colecta informații vis-a-vis -vis de programul PRISM, dar și vis-a-vis -vis de uh, practicile statelor membre atunci când este vorba de supravegherea în masă. Domnule Albrecht, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumesc, stimați colegi, pentru că v-ați referit la elemente foarte importante. Domnul uh, Gălio, trimiterea la Comisia Echelon, trebuie să ne gândim care a fost situația din acel moment, recomandările care au fost făcute în acel moment și apreciez și poziția doamnei Weber în legătură cu ideea că trebuie să strângem informațiile și să informăm pe cetățenii noștri într-o manieră transparentă, cred că este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem, pentru că, evident, trebuie să colaborăm și cu autoritățile din toate statele membre în ce privește uh, această activitate. Eu cred că am putea uh, să începem încă de astăzi, pentru că uh, acum, după tot ce am aflat și din uh, The Guardian în legătură cu programul PRISM, a existat o anchetă în Congresul American câteva zile mai târziu, iar noi, Parlamentul European, la uh, luni uh, după ce s-au aflat aceste informații, ne vom gândi la ce concluzii să ajungem. Deci să nu ne expunem ridicolului să declanșăm această anchetă, pentru că cetățenii au dreptul să știe ce se întâmplă. De aceea uh, v-aș invita să nu începem abia la sfârșitul lui septembrie, ci imediat după vacanța de vară, încă de la prima întâlnire, să începem uh, această anchetă uh, și să existe uh, inclusiv relația cu parlamentele naționale. Va trebui să invităm comisiile de supraveghere a serviciilor secrete din parlamentele naționale, pentru că și ele au responsabilități de a controla serviciile secrete și va trebui să obținem informații de la ei, să vedem cum uh, se vede la nivelul acelor comisii situația creată de aceste informații și ă, în felul acesta vom putea să ă, avem pe masa noastră de lucru informații. Putem de asemenea să invităm ă, reprezentanții Europol pe directorul Wainwright care să ne spună ceea ce agențiile europene specializate fac în acest domeniu, care sunt noile evoluții. Și, din punctul meu de vedere, cred că ar fi esențial să îndemnăm guvernele noastre și membrii uh, Consiliului și sper că la nivelul Consiliului să se preia acest mesaj, să-și trimită reprezentanți ai serviciilor secrete și ai forțelor de ordine la, acest, la Parlamentul European uh, pentru a ne uh, furniza informații în cadrul acestei acțiuni de anchetare, pentru că uh, ar trebui de fapt și șefii de state și de guverne din Europa să încerce să clarifice această situație, pentru că există uh, persoane responsabile cu uh, controlul activității serviciilor secrete la nivelul uh, guvernelor. Iar în ce privește informațiile furnizate de Edward Snowden, am putea sigur să îl invităm uh, și pe el să vină aici sau pe cel care a furnizat informații despre camerele secrete de supraveghere și ascultare, alți asemenea whistleblower care au relatat despre activitatea serviciilor secrete. Sigur că mi-ar plăcea să uh, pot numi și din Europa niște uh, informatori de whistleblower, dar uh, din câte știu nu există. Este important să ne referim și la studii importante care au fost efectuate despre activitatea serviciilor secrete și eventual și Gerchmitul sugerat de Carlos Coelho ar putea fi invitat și alte persoane care pot să ne fie de folos în uh, cadrul acestei activități de anchetare. Eu cred că ar trebui încă de pe acum să începem uh, pentru că chiar dacă avem anumite competențe restricționate nu ă, trebuie să ne rezumăm la ceea ce ă, s-a întâmplat la nivelul serviciilor secrete din țară. Eu cred că trebuie să vedem și cum ă, tratăm aceste încălcări ale prevederilor tratatului și legislației în ce privește relația dintre măsurile naționale menite să garanteze siguranța națională și eh, de asemenea să vedem dacă aceste aspecte sunt într-un fel acoperite și de către tratatul european sau există eventual și o arie de vid legislativ din acest punct de vedere. Eu cred că această activitate putem să o declanșăm încă de pe acum, iar în ce privește uh, relațiile noastre cu parlamentele naționale, sigur că este esențial ca și parlamentele naționale să se mobilizeze în a clarifica lucrurile în ce privește serviciile secrete. Președintele, Vă amintesc că următoarea întâlnire a acestei comisii va fi pe 5 septembrie, deci vom putea încă de la bun început să ă, ne ocupăm de anchetă. Vom avea deja o întâlnire pe 5 septembrie și în ce privește relația cu parlamentele naționale, sigur că această comunicare a noastră va trebui să fie uh, optimă va trebui să beneficiem de anchetele pe care parlamentele naționale le vor face, inclusiv în legătură cu această problemă. Domnul Kirchhoff. Da, există un fel de o condiție clinică a nebuniei de vară, pentru că am mai spus în ce mă privește, este să stabilim faptele înainte de a ne grăbi să declanșăm o anchetă. Pentru că dacă vom, nu vom proceda așa, devenim ridicol. Trebuie să ne gândim care va fi responsabilitatea acestei comisii. Știți foarte bine că ne-am propus să analizăm această chestiune, să verificăm dacă a existat vreo invadare a spațiului privat al uh, persoanei. Am urmărit cu interes lista um, potențialilor martori pe care domnul Albrecht uh, a menționat-o este o listă fascinantă cred <laughs> că mai putea uh, include și alte uh, nume. Am fi putut să-l invităm pe Marcus Wolf să vină chiar dacă nu mai <laughs> este în viață. Dar mai există și alte persoane care sunt în viață, ca de pildă domnul Vladimir Putin, care a fost uh, un mare șef al KGB-ului și uh, uh, cunoaște exact uh, situația și amenințările de la adresa Uniunii Europene. Deci, uh, dacă vom adresa invitații politicoase șefilor serviciilor secrete din țările noastre, fie că vorbim de programul PRISM, fie de alte programe de spionaj, s-ar putea întâmpla să ne răspundă la fel de politicos că sunt foarte ocupați cu activitatea de combatere a terorismului și atacurilor cibernetice. Deci, sunt persoane foarte ocupate în clipa de față, deci m-aș îndoi că uh, ar fi dispuși să vină. Trebuie să spunem de la bun început, cu claritate. Eu mă um, opun oricărei încercări de a aduce în mijlocul nostru persoane care uh, sunt suspecte de a fi comis uh, Um, infracțiuni severe. Mă gândesc că domnul Snowden ar putea fi un asemenea caz. Ce mesaj transmitem uh, populației din Europa? Și m-aș bucura, domnule președinte, dacă uh, am putea crea uh, garanții și informații că legislația privind protecția datelor este respectată. Eu nu cred că um, ar fi uh, activitățile prevăzute ar fi um, de competența acestei comisii. Eu uh, voi participa, domnule președinte, pentru a face observații pe care le consider pertinente și de folos. Noi um, trebuie să ne gândim că trebuie să susținem acele organisme care se îngrijesc de uh, siguranța cetățenilor noștri, care combat uh, uh, actele de terorism. Noi trebuie, de fapt, să servim și din acest punct de vedere cetățenii. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată, spune președintele, dar noi trebuie să dăm curs mandatului pe care plenara ni l-a încredințat. Deci Parlamentul European a solicitat această anchetă. Sigur ă, că cetățenii europeni sunt preocupați de ă, combaterea terorismului, dar Este, pe de altă parte, o realitate că instituțiile europene nu sunt implicate în activități teroriste și multe alte organisme care uh, s-au aflat sub supravegherea uh, agenției americane. Deci, dincolo de strategiile antiteroriste, există temei pentru ca Parlamentul European să deruleze o asemenea anchetă și aceasta este sarcina noastră. Trecem acum la doamna Ernst. Mulțumesc, domnule președinte. Da, da, da, Vladimir Putin ar fi uh, foarte interesant, dar um, nu cred că ar fi persoana indicată și eu cred că lista menționată este destul de pasionantă și uh, domnul Snowden ar putea fi un invitat potrivit. Deci, uh, eu cred că până la sfârșitul săptămânii am putea să facem niște propuneri uh, Anul trecut a existat un raport uh, ARES uh, legat de combaterea uh, violenței și criminalității. Eu cred că ar trebui să îl avem în vedere și îl propunem și pe coordonatorul Renard Price. Aș mai spune că ne aflăm într-o dilemă. Asta înseamnă că nu există niște comisii de anchetă clasice. Și um, în legătură cu spusele domnului Kirchhoff, da, uh, nu este o cale ideală cea pe care uh, ne vom înscrie acum, dar um, nu dispunem de mijloace pentru a acționa altfel. Ceea ce mă îngrijorează este că am avea nevoie de uh, sprijin pentru derularea unei asemenea anchete uh, pentru noi esențiale ar fi documentele care să se afle pe masa noastră de lucru și mi-e foarte teamă că acele documente nu ne vor fi furnizate. În ce privește Comisia Echelon, Sigur că am putea să solicităm concluziile acelei anchete pentru a valorifica experiența celor care au fost deja implicați într-o asemenea activitate. Pe de altă parte, sigur, este nevoie de o analiză, dar spuneam, grija mea este că nu ni vor furniza datele de care avem nevoie și dacă până la finele legislaturii nu vom putea să ajungem la concluzii, va fi un eșec jalnic pentru că există milioane de persoane care în clipa de față sunt spionate dincolo de instituțiile politice, de, de firmele economice, care așteaptă de fapt o rezoluție din partea noastră. Deci este esențial să ajungem la rezultate, dar să ne gândim și la factorul timp. Ar fi nevoie de un uh, management care să poată să coordoneze bine această activitate, pentru că um, noi nu vom putea uh, să derulăm o strategie extraordinară față de activitatea comisiei noastre, să lucrăm seara, să... Uh, eu cred că ar putea să ne imaginăm și o întâlnire în timpul vacanței de vară pentru 14 zile în care să nu faci nimic altceva decât să te ocupi de această situație. Pentru că în ritmul normal de activitate a Comisiei Libe nu cred că vom putea să progresăm. Este nevoie de o strategie suplimentară. Acesta ar fi uh, elementul absolut obligatoriu. Pe de altă parte, trebuie să ne bazăm pe o strategie parlamentară. Eh, noi eh, am hotărât printr-o rezoluție ca registrul cu numele pasagerilor și SWIFT să fie suspendate. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, ce facem? Continuăm eh, cu mare voioșie tipul de colaborare pe care îl așteaptă Statele Unite din partea noastră? Unde trebuie să ne concentrăm eforturile? Deci, din acest punct de vedere, iarăși este nevoie de o strategie, iar acel uh, proiect brainstorming este necesar pentru ca lucrurile până la urmă să nu uh, se fâsâie. Eu cred că uh, nu putem să ne imaginăm că în final uh, nu vom putea prezenta uh, rezultate indiferente uh, câte eh, vorbe se vor schimba, câte persoane vor fi în, în, invitate, câte discuții vor avea loc. Rezultatele sunt mai importante decât orice, pentru că un asemenea scandal nu a mai existat până acum în Europa. Mulțumesc, domnule Brons. Thank you. Mulțumesc. Eu unul sunt îngrijorat de această manieră intruzivă uh, de a uh, colecta informații și nu neapărat de faptul că aceste informații sunt colectate de Statele Unite, ce mă îngrijorează este <clears throat> cine folosește aceste informații, cui sunt transferate. Și sunt deosebit de uh, îngrijorat de faptul că această anchetă s-ar putea uh, să nu uh, găsească nicio dovadă a presupusei uh, uh, infracțiuni, dar s-ar putea să aibă efecte colaterale nedorite. În 2011, în 2012, guvernul britanic a avut intenția să legifereze astfel încât telefon, numele de telefon și e-mail, adresele de e-mail și site-urile vizitate de către cetățeni să poată să fie supravegheate, dar nu s-a reușit acest lucru. Oricum, eu sper că guvernul britanic, în ciuda faptului că nu s-a votat această lege, nu a continuat totuși cu supravegherea. Dar până la urmă nici nu avea nevoie să o facă pentru că Statele Unite oferau Regatului Unit informații și mai multe, chiar și despre conținutul comunicațiilor și nu doar adresele de e-mail sau numerele de telefon. Până la urmă, în Parlament, în momentul în care s-a pus întrebarea reprezentantului Serviciului de Informații, acesta nici măcar nu s-a deranjat să nege. Ce sunt aceste guverne care, de fapt, își discriminează proprii cetățeni sau mai ales pe funcționarii publici care um, um, riscă să aibă uh, probleme din cauza activităților lor politice sau a opiniilor? De aceea, cum spuneam, faptul că se strâng aceste informații uh, e ceva ce se face de mult, dar ce mă îngrijorează este unde vor ajunge aceste informații, pentru că, cum spuneam, oamenii își pot pierde cariera din cauza opiniilor făcut vreo infracțiune. S-a întâmplat, de exemplu, în 2009, când un polițist din Liverpool a fost uh, dat afară. Ar trebui să fim foarte serioși să vedem exact care este miza acestei anchete nu trebuie să existe discriminare față de proprii noștri cetățeni. Însă, pe de altă parte, am risca să încălcăm alte drepturi care sunt sfinte în Regatul Unit, precum dreptul de asociere. Mulțumesc. Domnul Vos are cuvântul acum. Um... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori și eu să-i reamintesc domnului Moraz că se impune să ne concentrăm asupra următoarei întrebări. Ce posibilități uh, realiste din punct de vedere juridic avem? Care sunt perspectivele de a colecta suficiente informații, uh, lucru care este absolut necesar. Dacă să facem acest lucru atât în ceea ce privește programe a statelor terțe, dar și a propriilor state membre. Va trebui să vedem dacă e vorba doar de transmiterea con conexiunilor acestor comunicații uh, electronice sau și conținuturi. Va trebui să vedem ce baze ale statului de drept uh, ar putea să fi fost uh, afectate prin aceste activități ale serviciilor de informații, pentru că aici intervine competența LIBE și controlul parlamentar. Și dacă a avut loc o încălcare a drepturilor fundamentale, la ce nivel s-a întâmplat acest lucru, la nivelul statelor naționale sau la nivelul Cartei Europene pentru Drepturi Fundamentale. Și, pe de altă parte, Um, ce fel de informații, de spionaj economic sau de combaterea terorismului, pentru că sunt totuși două lucruri diferite. Trebuie să găsim un răspuns la aceste întrebări pentru a putea veni la rândul nostru cu un răspuns pentru cetățenii noștri. Doamna Zipăl, mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea de principiu pe care ne o punem și pe care ne adresează și mulți jurnaliști este ce ar putea până la urmă să fie rezultatul concret? Și dacă aud ce afirmații au fost făcute de diversi politicieni în ultimele zile, impresia mea este că mulți nici măcar nu vor să știe care este amploarea acestei chestiuni. Mulți încearcă acum să vină cu fumigene și dacă situația n-ar fi atât de dramatică, poate chiar aș găsi o hazlie și se spune că trebuie întărită protecția datelor sau cetățenii sunt încurajați să-și protejeze mai bine uh, informațiile. Dar e vorba totuși un volum imens de date la care se accesează. Ni se spune din alte părți că nu e vorba de nicio, nu e nevoie de nicio anchetă, că e vorba de combaterea terorismului. S-a mai spus și astăzi, combaterea terorismului a devenit o temă majoră după atentatele din septembrie 2011. Însă, uh, protecția datelor este o, uh, o chestiune care exista și înainte și uh, la fel și activitățile de spionaj. Și de aceea trebuie spus foarte clar că nu e vorba doar de combaterea terorismului, ci și de interese economice și putem să îi dăm și un nume foarte clar și răspicat, spionaj economic. Și uh, îmi pare rău că săptămâna trecută nu am decis să suspendăm negocierile cu Statele Unite cu privire la acordul de liber schimb. Asta nu pentru că nu doresc să mai vorbesc vreodată sau să negociez vreodată cu Statele Unite. Însă cred că uh, se impune să facem un pas înapoi, să reflectăm în ce situație ne aflăm, pentru că, evident, că din perspectiva Statelor Unite, noi nu suntem prietenii lor. Și asta nu înseamnă că nu ar trebui să mai colaborăm nicicum cu Statele Unite, dar va trebui să vedem pe ce bază se întâmplă acest lucru și dacă încrederea pe care le-am acordată până acum nu este exagerată. Aș dori să mă refer și la chestiunea acordului uh, cu Statele Unite în ceea ce privește SWIFT și datele pasagerilor. Dacă mă uit câte milioane de date sunt colectate și s-a spus deja că cantitatea de date a crescut în mod simțitor uh, de la uh, ultima închetă pe care am făcut-o noi pe vremurile Echelon. Și atunci mă întreb dacă până la urmă nu este doar o, un paravan uh, pentru um, a găsi o legalizare a acestor activități pentru că la ce au nevoie de aceste acorduri dacă oricum au acces la aceste date? În Statele Unite există foarte multe legi uh, care le dau dreptul să acceseze uh, o serie întreagă de date. Săptămâna trecută am aflat că se fotografează uh, Um, chiar și corespondență uh, pentru a stabili cine scrie cu ce periodicitate cui. Eu cred că nu mai avem nevoie de încă o confirmare că ar fi vorba cel puțin și de spionaj economic, dar ar trebui să vedem ce înseamnă acest lucru, ce rol uh, ar trebui să revină în ziua de azi serviciilor noastre de informații, care de fapt sunt destul de micuțe, pentru că nu e ca pe vremuri când era vorba de a evita războaie sau uh, pentru că nu ne mai temem acum că azi mâine pot fi ruși în fața ușii. Întrebarea e, până la urmă, cine stabilește regulile și cine poate controla în ce scop sunt utilizate aceste date. Pentru că e evident că datele pot fi folosite pentru foarte multe scopuri diferite. Și o ultimă observație, nu e vorba doar de ce anume putem adopta ca legislație, ci tocmai noi, ca Parlament European, avem și răspunderea de a demara o dezbatere politică pe marginea unor astfel de teme. Care este uh, misiunea serviciilor de informații, a serviciilor juridice, ce trebuie reglementat pentru a vedea ce consecințe apar uh, pentru încrederea pe care o putem noi avansa la anumite negocieri. Și aici nu mă refer doar la acordul de liber schimb, ci ci mai ales la acordurile precum SWIFT și PNR și încă o observație, eu cred că sistemul european de tip PNR a fost uh, discreditat și cred că ar trebui uh, să dăm dovadă de reținere înainte de a face uh, discuții ulterioare pentru că știm că nu doar Statele Unite spionează, ci și uh, statele europene activează aici cu hărnicie. Doamna Invelt, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin la câteva dintre observațiile domnului Kirkhope. Dintr-un anumit punct de vedere, sunt de acord cu dumneavoastră. Se pare că avem o idee foarte diferită despre ce înseamnă democrația. Eu personal cred că într-o democrație trebuie să existe un echilibru, trebuie să existe o posibilitate pentru cetățeni de a ști ce fac guvernele eu nu spun că democrația înseamnă guvernele care au puteri nelimitate, necontrolate și de necontrolat. Nu, așa înțeleg eu democrația. Tocmai citeam pe un site de informații că primul ministru Juncker al Luxemburgului s-ar putea să-și dea demisia din cauza acestui scandal în care uh, serviciile secrete ar fi fost implicate în aceste activități de supraveghere. Deci, eu îi iau foarte în serios. Avem o datorie față de cetățenii noștri. Ei vorbesc despre acest lucru și noi nu putem să ne prefacem că nu știm nimic. Și nu cred că are sens să punem sub semnul întrebării rostul uh, unei anchete. Însă sunt de acord cu Carlos Coelho, trebuie să ne bazăm pe ce a făcut Comisia de Anchetă pe tema uh, programului Echelon. Trebuie să facem foarte bine distinția între probleme. Una este spionarea masivă a cetățenilor. Spionare pentru scopuri care sunt complet neclare. Merge dincolo de lupta împotriva terorismului. Iată prima problemă. Cea de-a doua este, ca să spun așa, spionajul clasic uh, a mm, SUA față de uh, țările UE, așa gen uh, agendul James Bond. Și a treia problemă este că aceste date nu par deloc a fi legate de lupta împotriva terorismului. Poate că sunt naivă, nu știu. Și cea de-a patra problemă este spionarea masivă de către guvernele statelor membre a propriilor lor cetățeni. Programe similare cu cele americane și poate chiar un acord cu americania pentru a se face transfer de asemenea date. Deși nu vreau să jignesc pe nimeni aici, însă mi-aș dori foarte mult să știu care este impactul anunțului făcut ieri de guvernul britanic că se vor retrage din cooperarea judiciară la anul. Deci ar trebui să ne dea de gândit această atitudine. Precum doamna Sipăl, cred că ar trebui să ne uităm foarte de aproape la uh, Uh, impactul pe care îl au acordurile PNR, uh, SWIFT și Safe Harbor? Da, cred că trebuie să le punem sub semnul întrebării. Un alt punct asupra care ar trebui să ne concentrăm este uh, controlul democratic asupra serviciilor uh, secrete de informații. Da, există INSEN și acolo lucrează funcționar european Oficial nu există. Este așa uh, un serviciu cu titlu puncte-puncte care ține de Serviciul European de Acțiune Externă. Să știm foarte bine care este mandatul lor, cine lucrează acolo, au sarcini bine trasate, ce operațiuni fac și cine le controlează operațiunile. Altfel nu este de acceptat. Orice stat membru, orice țară are un fel de monitorizarea activităților uh, serviciilor secrete. Dacă noi nu avem o asemenea supraveghere față de serviciul uh, european de informație, pentru că eu bănesc că există unul, de fapt știu că există unul, atunci ar trebui, cum spuneam, să putem să-l supraveghem. Da, cineva a spus aici că nu o să facem noi acum să dispară uh, serviciile secrete sau că nu putem să chemăm pe cineva de la CIA, dar uh, nu este adevărat. s-a mai întâmplat acest lucru și înainte. Cred că chiar a fost uh, trimis în închisoare sau adjunctul său a fost trimis în închisoare a acestui membru al CIA-ului. Eu cred că ar trebui să rezolvăm și această problemă care a fost deseori arătată cu degetul, problema competenței Uh, uh, uh, între UE și SUA. SUA consideră că lumea întreagă uh, este domeniul său de competență. Dar așa ceva nu se poate. Nu se poate ca legile unei alte țări să aibă întâietate față de legile din teritoriile noastre. Acest lucru trebuie să fie clarificat odată pentru totdeauna și repede. Alte aspecte practice. În ce privește calendarul, mă întreb de ce trebuie neapărat să finalizăm raportul până în decembrie? De ce nu putem să facem în ianuarie sau în februarie? Dar știu că va fi foarte aproape de sfârșitul mandatului, dar, dar având în vedere faptul că avem oricum puțin timp la dispoziție, de ce să ne dăm două luni suplimentare? Sunt de acord cu sugestiile care au fost făcute în ce privește oratorii pe care ar trebui să-i invităm și eu cred că trebuie să cooperăm uh, Uh, cât mai mult și să avem sesiuni în comun și cu parlamentele naționale, pentru că și acolo vor exista comise de anchetă. Și în sfârșit, domnule președinte, eu nu văd de ce trebuie să mergem la Washington. În ce scop? Ce facem? Să mergem acolo să ascultăm uh, ce nu vrem să auzim? Nu avem atât de multe timp la dispoziție. Am făcut nu știu câte călătorii la Washington și rezultatul a fost zero. Deci eu una aș dori ca asta să dispară din program. Mulțumesc. Da, am notat. Domnul Pil, care are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că ar trebui să încercăm să scoatem la iveală faptele, în special în ceea ce privește programul PRISM, pentru că vorbim uh, de fapt, în mare măsură, despre chestiuni care încă nu s-au adeverit și discutăm despre ceea ce au uh, formulat ca întrebări uh, și alte medii, dar nu uh, ne situăm deocamdată în domeniul faptelor, datelor concrete și de aceea ar trebui să încercăm să le aducem la iveală. Însă nu ar trebui să facem greșeala de a face doar analize și să organizăm audiere peste audiere în Parlamentul European, pentru că mi-aduc aminte că și cu alte ocazii Um, invitasem 11 experți și în sală erau doar 2-3 uh, deputați. Și dacă vom organiza doar audieri, nu o să ajungem la soluții. Ar trebui să ne gândim la tot felul de posibilități uh, pentru a putea face această analiză într-un timp cât mai scurt. Și cred că aceasta este și așteptarea vis-a-vis -vis de noi. Și anume, ce facem împotriva acestei măsuri. Ar trebui așadar să devenim proactivi. Și aici aș propune să ne gândim cum anume pe viitor noi, ca Uniunea Europeană, ă, am putea fi în măsură să contracarăm spionajul politic și economic. Întrebarea e cum se protejează Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de astfel uh, de situații pentru a securiza uh, economia uh, din Europa. Nici măcar nu suntem în stare să punem la dispoziție o, o sală de reuniuni fără fără microfoane. De aceea ar trebui ca principala noastră preocupare să fie de a vedea cum anume am putea prin intermediul agenției uh, uh, Europol să contracarăm și astfel de activități. Și apoi ar trebui să ne întrebăm de ce aproape toate e-mailurile transmise fac această uh, buclă și trec prin Statele Unite. Ar trebui să invităm și concernele IT și să vedem cum anume am putea instala în Uniunea Europeană servere și servicii de cloud computing astfel încât aceste lucruri să se desfășoare în baza reglementărilor europene pentru a nu mai fi la dispoziție altor reglementări din Statele Unite atunci când e vorba de aceste transferuri. Dar nu trebuie să uităm că Statele Unite sunt și un partener. Cum am putea așadar pe viitor, în baza faptelor pe care le, ne, le analizăm, am putea pune pe picioare o cooperare în domeniul securității. Așadar, analiză, dar și atitudine proactivă și o colaborare viitoare în domeniul securității, poate pornind de la alte baze. Deci, atât am dorit să completez vis-a-vis -vis de ceea ce s-a spus deja. Doream doar să uh, vă avertizez că nu cred că e bine să organizăm doar audiere peste audiere ci ar trebui să putem veni și cu propuneri constructive vis-a-vis -vis de modul în care Europa ar putea fi protejată pe viitor și cum ar putea fi structurat uh, schimbul de date astfel încât să corespundă și viziunii noastre. Domnul Weidenhauser. Mulțumesc. Eu cred că chestiunea este destul de urgentă. Și ar trebui să ne gândim Însă, fapt este că în momentul de față plecăm practic de la articole de ziar și de la diferite zvonuri care s-ar putea să se adeverească, s-ar putea să fie doar vârful icebergului, dar avem foarte puține lucruri palpabile la dispoziție. Comitetul de experți uh, transatlantic uh, anunțat de doamna Malmström este important, însă ar trebui ca contactele cu comisia noastră libe să fie mult mai intense și și noi ar trebui să ne implicăm ca Parlament în această reconstruire a realităților. Apoi, totuși trebuie să existe o continuitate și, și n-ar fi rău ca poate înainte de vacanța de vară să ne parvină o, un fel de sinteză a rezultatelor fostei comisii de anchetă Echelon. Apoi, un al treilea punct, parlamentele naționale, uh, important, dar tot uh, din cauza presiunilor de timp, cred că contactele cu parlamentele naționale ar trebui făcute înainte de vacanța de vară. Apoi, nu e vorba aici doar de uh, Uh, agenții de securitate națională. Este vorba de această îmbinare a dimensiunilor militare și economice și aici nu cred că știm încă prea multe. Cred că ar fi important să invităm și experți care poate au analizat în ultima vreme aceste uh, coroborări și din punct de vedere academic să vedem cum anume fuzionează uh, cele două componente, pentru că dacă fuzionează cea militară și cea economică, atunci acest lucru are consecințe extraordinare pe, pentru economia de piață. E important să reținem așadar și aceste aspecte și Așa cum spuneți dumneavoastră, domnule președinte, cred că este important să stabilim și contacte cu firme private care activează în acest domeniu sau sunt implicate aici. Și un ultim punct, vorbim despre cooperarea cu parlamentele naționale în interiorul UE. Cred că ar fi util totuși să stabilim un contact și colegii, cu colegii um, din Congresul American, pentru că și acolo există colegi care, ca și noi, privesc lucrurile uh, din perspectiva drepturilor cetățănești. Noi, ca parlamentari, ar trebui să putem vorbi cu colegii noștri de peste Atlantic și să menținem contactul cu ei. Mulțumesc, doamna Latford. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eh, aș face și o trimitere la observațiile lui Carlos Coelho în legătură cu raportul care a fost deja odată făcut în cazul Echelon și am această impresie de deja vu. Pentru că acum, iată, au trecut eh, atâția ani de când a avut loc acea anchetă și constatăm că ceea ce s-a spus atunci rămâne relevant și pertinent. Știu, n-aș vrea să fiu prost înțeleasă atunci când vei spune că uh, noi ar trebui uh, cât mai repede posibil să uh, ajungem la o înșiruire a faptelor, dar dacă vom ajunge anul viitor în, în primăvară să ă, nu ajungem, să nu obținem concluziile politice și uh, legale în legătură cu uh, ceea ce s-a întâmplat, uh, cred că imaginea ar fi de-a dreptul ciudată. Dar trebuie să ne imaginăm ce se întâmplă cu această supraveghere în masă. Și uh, nu este așa că sunt supravegheați doar străinii și că nu sunt implicați uh, cetățenii uh, din statele membre. Noi trebuie să ne întâlnim, să discutăm cu reprezentanții parlamentelor naționale și ă, ă, există și în comitatul ă, meu persoane cu care ne putem întâlni în Westminster, pentru că <laughs> trebuie la un moment dat să ne întâlnim putem întreba cine are responsabilitatea activității de supraveghere și trebuie să știm cum activează serviciile secrete. Există din acest punct de vedere comisii de control pe plan național al serviciilor secrete. Sigur că nu știu, eh, grija mea este să nu pierdem foarte mult timp, eh, mai multe luni care să se scurgă ehm, până eh, ajungem la concluzii. Dorința mea este ca în legătură cu pachetul legislativ privind protecția datelor să putem ajunge la concluzii pertinente pentru relațiile diplomatice internaționale care vor trebui să se bazeze pe aceste prevederi legale. Deci <laughs> mă întreb cine va fi raportorul pentru acest pachet. Va fi uh, o întreprindere, uh, o activitate complexă, masivă. Eu cred că nu trebuie să ne pierdem în amănunte atunci când lucrurile, elementele esențiale sunt cunoscute și am putea ajunge la uh, concluzii care să poată deveni operante mai repede. Președintele, mulțumesc. Este clar de acum că s-au fost făcute multe observații legate de foaia de parcurs. Știm Uh, este o materie complexă și uh, urgentarea activității este esențială pentru că cetățenii europeni așteaptă o acțiune din partea Parlamentului European. Va trebui să producem un răspuns concludent în mandatul acest acestei structuri parlamentare trebuie să creăm un cadru uh, care să devină funcțional până la finele acestui an, pentru că primele luni ale anului viitor deja vor fi marcate de uh, nevoia de încheiere a unei activități a mandatului înainte de alegerile parlamentare. Deci, eu uh, cred că, uh, sigur, mandatul acestei activități de anchetă ar putea să fie extins de către conferința președinților dacă va fi necesar, dar noi trebuie să planificăm întâlnirile pentru septembrie, octombrie, noiembrie, astfel încât să putem finaliza uh, activitatea. Poate că și în cadrul plenarelor de la Strasburg va trebui să organizăm asemenea întâlniri. Trebuie să ne gândim uh, că trebuie să uh, aflăm ce s-a întâmplat și pe plan național în statele membre în această activitate. Domnul Tavares, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să încercăm să îmbinăm toate elementele acestei șarade. Și în ce privește experiența uh, anchetei Echelon, uh, știm că atunci uh, autoritățile americane ne-au spus că nu încercăm să valorificăm uh, datele neconcludente pentru activitatea uh, teroristă. Dar uh, acum aflăm că în cadrul prism se întâmplă acest lucru. Noi ne concentram pe uh, datele uh, confidențiale referitoare la persoane uh, și încercăm să stabilim acolo un cadru. De fapt, aflăm că în Uh, programul PRISM, acest uh, lucru pe care încercam să-l împiedicăm se întâmplă deja. Deci de ce să ne mai uh, luptăm pentru SWIFT atunci? Iar în ce privește autoritățile din state terțe, de asemenea trebuie să vedem ce, să ne, ce s-a întâmplat în scandalul de săptămâna trecută cu avionul prezidențial. Um, știm um, că s-a interzis aterizarea în Portugalia. Atunci s-au invocat motive tehnice, dar știți că ele nu au fost recunoscute. Au existat acele închisori secrete ale CIA cu persoane care au fost reținute, au fost torturate, nu din motive tehnice, deci, um, să, eu cred ca și Comisia Europeană să încerce să elucideze problemele legate de acest scandal, dar să vedem care au fost um, rezultatele și poziția autorităților, inclusiv în ce privește rezoluția referitoare la închisorile ilegale ale CIA-ului. Uh, Știm cât de dificil a fost să se obțină informații de la serviciile secrete. Iar ă, Răspunsul ă, doamnei ă, vicepreședinte a Comisiei Reding a fost că în plenară deja s-au furnizat informații. Noi spunem aici la punctul 15 că se încearcă crearea unui echivalent pe plan uh, parlamentar al comisiilor de anchetă care trebuie să funcționeze și pe plan național. Dar noi am avut o întâlnire cu reprezentanții Europol care au fost și întâlniri confidențiale, au fost și uh, întâlniri deschise, dar eu nu sunt foarte sigur că informațiile pe care Europolul ni le-a furnizat au fost chiar oneste și deschise în totalitate. Deci ce se va întâmpla dacă Europol omite să ne furnizeze informații, cum îi bănuiesc de fapt că o fac, sau chiar ne furnizează informații eronate. Eu cred că uh, motivul pentru care noi ne aflăm aici este uh, să facem publice concluziile și deciziile la care ajungem. Cred că nu va trebui să ne angajăm într-un tip de scenariu și coregrafie în care am acționat până acum. Investigăm foarte mult, iar după aceea trebuie să cădem de acord, să prezentăm activitatea noastră într-o uh, formă care uh, este cosmetizată. Deci este nevoie de anchetă, dar uh, trebuie să existe cât mai repede posibil și consecințe politice. De aceea eu sper că în decembrie sau ianuarie să ajungem la decizii în această comisie care să aibă și consecințe politice. Mulțumesc, doamna Romero. Mulțumesc, domnule președinte. În mod special doresc să mă refer la dimensiunea parlamentară a acestei comisii de anchetă, pentru că cetățenele și cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene eh, așteaptă de la noi eh, să eh, fim transparenți uh, în ce privește rezultatele întâlnirilor pe care le organizăm cu invitații noștri, cu reprezentanții uh, unor organisme oficiale um, sau mai puțin oficiale. Eu, într-adevăr, cred că trebuie să implicăm și pe membrii Congresului American, pentru că există mulți care nu sunt de aceeași părere cu uh, poziția guvernului, de aceea susțin poziția doamnei Intfeld. Ne-am deplasat frecvent în America pentru a discuta despre registrul cu numele pasagerilor, despre protecția datelor, despre programul SWIFT. Uh, și am avut și uh, întâlniri cu reprezentanți ai Congresului American. Și eh, știți că eh, atunci când le-am adresat eh, invitații, am primit și răspunsul că nu li se permite să aibă întâlniri în străinătate. Nu este vorba, de fapt, despre niște secrete oficiale. Uh, Există și domnul Coelho a spus-o reacții la nivelul uh, membrilor Congresului American care se opun acestor uh, măsuri de supraveghere de ani de zile noi ne ocupăm de fapt de aceste probleme și trebuie să ne axăm pe dimensiunea parlamentară. Trebuie să ne întâlnim cu deputații din Congresul American, să vedem de ce s-a ajuns la această situație. Ei poate că nu cunosc uh, strategia noastră, legislația noastră, uh, dorința noastră de a, pri, de a proteja sfera privată. Poate că trebuie să găsim aici un element de intersectare a intereselor. Nu este foarte simplu. Noi, în calitate de membri ai Parlamentului European, sigur că trebuie să valorificăm informațiile. Uh, uh, legate de acele persoane care uh, nu au obligații uh, față de uh, guvernul lor. Sigur că toți cei care vor fi invitați vor trebui să fie protejați de noi, pentru că ei ne pot fi utili, inclusiv cei care au acționat ca whistleblowers în diverse situații. Ehm, acele informații trebuie să le valorificăm. Trebuie să știm uh, cum stau lucrurile, care au fost evoluțiile din ultima vreme. Sigur că trebuie să invităm pe informatori, trebuie să invităm reprezentanți ai lumii academice, trebuie să invităm inclusiv reprezentanți uh, uh, ai uh, industriei din lumea economică, pentru că este limpede că dacă vom invita autoritățile americane, ele nu ne vor furniza acele date care pentru noi trebuie să devină punct de plecare. Experții să fie invitați, cum spuneam, reprezentanții ai Congresului American, tot așa cum trebuie să invităm membrii ai parlamentelor naționale care fac parte din comisiile specializate. În felul acesta vom putea avea un schimb de uh, opinii rotnic în această comisie. Uh, este vorba de experți din Parlamentul Britanic, Parlamentul francez, Parlamentul german, care analizează această problematică din perspectivă parlamentară. Este important să uh, încheiem contacte cu acest tip de experți. Iar în ce privește uh, acești informatori tip whistleblower, nu i-am invitat noi, uh, Ehm, ei au apărut chiar în cultura anglosaxonă. Deci, ehm, dacă este vorba despre informații legate de evaziunea fiscală, apreciem foarte mult activitatea acestor informatori. Dar când e vorba despre secrete de stat, atunci ehm, încercăm să repudiem activitatea informatorilor. Nu cred că este acceptabil. Trebuie să ținem seama de așteptările pe care cetățenii le au. Există rațiuni eh, de combatere a terorismului, în același timp însă cetățenii trebuie să știe până unde merg aceste acțiuni de spionare și dacă, pe de altă parte, drepturile lor cetățenești nu sunt lezate. Trebuie să încercăm să dezvoltăm o strategie serioasă, uh, inclusiv în baza colaborării cu Statele Unite. Domnul Diez de Mera. Cred că trebuie să ținem cont de mandatul pe care ne-l acordă rezoluția și mandatul acordat de rezoluție este cât se poate de precis și se rezumă în cinci puncte Trebuie să anghetăm în primul și primul rând, în al doilea rând trebuie să localizăm răspunderile, apoi să analizăm impactul pe care această supraveghere presupusă și acest spionaj presupus l-au avut asupra drepturilor fundamentale și asupra dreptului la viața privată. În al patrulea rând, chestiunea juridică și cea a recursului și a indemnizărilor și analiza și apoi recomandările. Acestea sunt cele cinci puncte din rezoluție, deci să nu uităm că mandatul este bine definit în rezoluție. Și eu, unu, având în vedere ce a spuse de doamna Latford, eu cred că ceea ce este posibil este inamicul a ceea ce este bine. Să nu uităm faptul că noi nu trebuie să ne depășim mandatul, nu trebuie să ne depășim competențele. Trebuie să vedem exact cum stau lucrurile în momentul actual, să determinăm exact care sunt dimensiunile problemei, dar nu, vrem, nu trebuie să ne fixăm de obiectiv exhaustivitatea. Acest lucru nu este posibil. Și atunci, poate că cel mai bine, având în vedere invitații pe care trebuie să-i chemăm, ar trebui să fie ambasadorul uh, Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană și uh, el ar trebui, cum spuneam, să fie primul invitat. Eventual ar putea să vină ca și la sfârșitul anchetei. Mi se pare un efect foarte important, un lucru de-a dreptul simbolic. Pentru că, cum spuneam, trebuie să trimitem un semnal de alarmă, să protestăm pe plan politic, să solicităm atenție și să solicităm explicații. Eu țin cont de experiența mea în cadrul fostei comisii de uh, anchetă. Eu cred că exhaustivitatea ar fi cel mai uh, mare dușman al eficienței în cadrul acestei comisii. Și avem nevoie de un calendar foarte precis și să știm exact când trebuie să punem la punct recomandările. Vă mulțumesc. Domnul Druțas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că sunt destul de mirat după ce am ascultat tot ce au avut de spus toți colegii, fiecare are propria sa opinie, dar îmi pare rău că eu nu am să fiu prea optimist. Eu poate am să fiu chiar uh, foarte critic. Dar dați-mi voie să încep cu o primă observație. Eu cred că deja am pierdut, am ratat momentul. Nu trebuie să subestimăm acest lucru. Iată ce simt eu sau ce am simțit în ultimele zile de când am discutat pentru prima oară la Strasburg despre acest uh, subiect. Are de-a face și cu acordul de liber schimb cu Statele Unite ale Americii. Nu, nu vă faceți griji, nu o să mă îndrept în această direcție, dar vreau să vă împărtășesc simțirile mele. Discutam în plenară despre o rezoluție ca să reacționăm uh, așa din punct de vedere al Parlamentului European la ceea ce am auzit, la ce s-a publicat în presă și spuneam că opinia publică europeană a fost șocată și așa mai departe. Și ce s-a întâmplat? Cu zi înainte, Parlamentul European urma să voteze propria sa rezoluție dar înainte de acest vot, deja se emiseseră declarații din partea unor lideri de state membre, urmate de o declarație din partea președintelui Comisiei Europene, care anunțau că negocierile acordului de liber schimb vor fi deja lansate. Ei nici măcar nu așteptau să știe ce are de spus Parlamentul European. Nu zic că trebuia neapărat să aștepte nu știu cât, dar pentru mine era grăitor. Deci, pe de o parte, noi ne scandalizăm de metodele americane și era ca și cum cineva mi-ar fi dat o palmă și apoi cineva mi-a dat o a doua palmă în momentul în care mi-am dat seama că celorlalte instituții europene nu le pasă de noi. Deci, ar trebui să existe un echilibru între ce vom face noi și ceea ce putem să facem. Și vreau să vă pun câteva întrebări în această privință. Apropo de ce s-a spus în dezbatere până acum, care este până la urmă scopul real al acestei anchete? o organizăm de dragul presei, de ochii publicului ca să dovedim că reacționăm sau o facem la modul serios, consistent. Eu sper că a doua variantă este cea bună. Pentru că altfel nu o să putem să răspundem așteptărilor. Cam Romero a spus-o la modul foarte elocvent. Cetățenii au dreptul să fie informați, da, acest lucru este cât se poate de real. Guvernele nu o vor face, știm deja foarte bine acest lucru. Nu ne revine această sarcină. Dar dacă tot o facem, haideți să nu călcăm pe alăturea, să nu uh, permitem oamenilor să aibă așteptări prea mari și apoi să nu facem decât să-i dezamăgim. Pentru că avem și noi limitele noastre și uh, față de statutul nostru, față de misiunea noastră, vor exista anumite așteptări și nu trebuie să le dezamăgim. Și care vor fi consecințele rezultatelor la care vom ajunge noi? Care ar putea să fie aceste consecințe? Iată ce mă întreb eu. Ce competențe avem noi realmente ca să putem să discutăm despre consecințe? Deci ce vreau să spun este că încă de la bun început trebuie să ne fixăm un scop foarte clar. Ce dorim noi să fie rezultatul acestei anchete? Deci care este scopul nostru? Și să comunicăm așa cum trebuie și mă repet, astfel încât să nu creăm iluzii privitor la competențe. Eu v-aș fi recunoscător dacă ni s-ar face o prezentare despre competențele reale și posibilitățile reale ale Parlamentului în această privință. Există ele? Avem noi chiar capacitatea de a face acest lucru, ținând cont, cum spuneam, și de posibilele rezultate și consecințe. S-au spus multe lucruri despre Uh, programul de lucru. Cu tot respectul, chiar vă întreb, putem sau facem? Știm foarte bine ce mult avem deja de lucru. Sunt de acord cu ce a spus Cornelia. Poate că ar fi mai bine să avem un fel de structură paralelă dacă este nevoie. Un alt coleg și-a exprimat temerea și sunt de acord cu dumnealui. Există un pericol ca totul să se răsufle, pentru că nimeni nu va avea timp să vină la întâlnirile noastre. Și atunci reputația noastră se află în joc. Și încă un lucru, domnule președinte. Despre invitați. S-a spus că ar trebui să îl invităm pe ambasadorul Statelor Unite. Chiar putem chiar putem și până la urmă să vină și să ne spună ce. O să ne spună ce știm deja. O să ne spună ce știm deja. Și chiar dacă vine și la început și la sfârșit, scopul acestei comisii este doar să-l convoace pe ambasadorul SUA aici. S-au mai făcut propuneri să chemăm membrii Congresului. Da, eu aș putea spune că putem să implicăm și societatea civilă. Avem nevoie de reprezentanții societății civile și din Statele Unite și din uh, state membre ale Uniunii Europene care vor fi vizate de anchetă. Și încă un lucru, domnule președinte, în ce privește invitațiile. Poate că o să vi se pare o provocare, dar am ascultat-o pe Sophie Invelt în Strasburg, care spunea de ce să nu invităm pe președintele Obama? Da, și imediat colegii au reacționat, o, oh, oh, ce, ai nebunit? Da, poate că e o idee nebună, dar măcar așa arătăm care este intenția noastră. Nu trebuie să ne autocenzurăm, să nu invităm persoane despre care știm sigur că nu vor veni. Dar chiar dacă nu vin, de fapt această, acest refuz de a lor de a nu veni este și un mesaj pe care îl trimitem noi și în ce privește domnul Snowden și aici este un detaliu important. Încă un punct. Dacă tot vorbim despre scop, rezultate și consecințe, ar trebui să avem și o discuție cuprinzătoare despre ce înseamnă pentru relațiile noastre externe și politica noastră externă. Este o răspundere uriașă pe care o avem pentru Parlament și pentru credibilitatea Parlamentului pe viitor. Și nu cred că exagerez în vreun fel. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Domnul Watson și domnul Borghețio, dar vreau să vă împărtășesc convingerea mea. Da, deja se vede că nu vom putea să discutăm în mod exhaustiv despre această chestiune dar avem totuși o misiune de îndeplinit, o misiune din punct de vedere politic și parlamentar, ceea ce înseamnă că trebuie să evaluăm nu numai impactul acestei revoluții și din cauză că administrația americană este un partener de negociere pentru Uniunea Europeană. Și trebuie să punem sub semnul întrebării anumite operațiuni foarte importante, ca de exemplu negocierile în curs de desfășurare, de dragul cetățenilor, avem datoria să facem aceste evaluări, mai ales în ce privește această supraveghere de masă, aceste programe de spionare a vieții private a cetățenilor europeni. Trebuie să întrebăm dacă, într-adevăr, o fac doar din motive de securitate internă, de luptă împotriva terorismului sau nu. Pentru că, deocamdată, nu există niciun fel de legătură între potențial suspecți, persoane care sunt bănuite de a, de a dori să comită acte teroriste și aceste metode de spionare masivă a cetățenilor. Iată care este misiunea noastră. Vom încheia această dezbatere cu ultimii doi oratori și apoi vom da ocazia și Comisiei și Consiliului să se exprime înainte de a stabili calendarul pentru următoarele întâlniri, care, așa cum spuneam, vor trebui să aibă loc începând cu 5 septembrie. Acum recomandă domnul Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în calitate de membru care are în circumscripția sa sediul Serviciului de Comunicații din Regatul Unit și acolo funcționează și sistemul Tempora. Și am onoarea să vorbesc în calitate de fost președinte al acestei comisie în urmă cu 12 ani, atunci când am făcut uh, ancheta despre eșelon. Domnule președinte, mie mi se pare că strângerea de date a existat dintotdeauna în arhivele serviciilor secrete ale uh, tuturor țelor din lume, de când există arhivele, cum spuneam. Dar tehnologia a evoluat mult și a depășit cu mult contextul legislativ și că dacă ne uităm la articolul 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, acolo se spune că nimeni nu ar trebui să aibă de suferit de o, um, um, un amestec uh, arbitrar în um, viața sa privată în, sau în, uh, la domiciliul său. De asemenea, la articolul 8 se spune că nu poate să fie uh, Uh, uh, o, să existe o citire a corespondenței cu excepția a ceea ce prevede legea sau în interesul securității naționale și a siguranței publice. Și apoi, dacă mă uit la Carta Drepturilor Fundamentale din Europa, se spune că aceste date trebuie procesate în mod onest pentru scopuri bine precizate și în temeiul legii. Ori mie mi se pare, domnule președinte, că strângerea datelor, așa cum este ea făcută acum, este în interesul siguranței publice. Eu sunt personal convins de acest lucru, că având în vedere uh, uh, faptul că există criminalitate organizată care are tehnici foarte sofisticate și oricum activități transfrontaliere, atunci trebuie să le facem față. Însă, nu cred că există un temei juridic pentru ceea ce uh, fac guvernele. Și trebuie să ne întrebăm cum se poate uh, ca oamenii să fie spionați de guvernele altor țări, trebuie să ne întrebăm despre cum cooperează guvernele între ele și dacă există controlul necesar și mm, uh, uh, controlul de natură democratică. Eu cred că acesta trebuie să fie scopul anchetei. Ar trebui să descoperim ce fel de informații au fost strânse, în ce scopuri, de către cine și sub autoritatea cui. Și eu cred că ancheta ar putea să ajungă și la recomandări de genul să existe un consens între guvernele europene în această privință și să existe o cooperare pe față între aceste guverne și, poate mai important, să existe niște metode adecvate de supraveghere și de uh, dare de seamă. Comisia ar putea de asemenea să se gândească dacă nu ar trebui să amendăm textele legislative existente sau să adoptăm protocoale la diferitele convenții internaționale în acest domeniu, astfel încât să ținem pasul cu evoluția tehnologiei. De asemenea, mi se mai pare, domnule președinte, că este indispensabil ca toate aceste aspecte să fie incluse în ancheta noastră și îmi cer scuze că trebuie să plec, dar trebuie să particip la o altă reuniune. Mulțumesc. Ultimul orator înscris la cuvânt este domnul Borghezio. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Datele care reies din primele revelații din presă ne arată că suntem parcă în lumea lui Orwell și că serviciile de informație au devenit și ele mondializate. Există un sistem mondial al, uh, de control al datelor și al opiniilor și cu anumite scopuri, unele legitime, uh, în scopul apărării împotriva terorismului, însă unele nu sunt neapărat în scopuri atât de clare. Când știm că există toate aceste sisteme, mai ales în ce privește și fluxul de capital, putem să ne punem anumite întrebări. Eu sunt membru și al uh, um, Comisiei CRIM și profesorul Costa, care a fost invitat la audierea la această comisie, a arătat că circuitele bancare sunt un element fundamental pentru circulația capitalului străin și circulația banilor care uh, sunt obținuți din traficul de droguri. Până la urmă, dacă tot avem aceste informații, chiar le folosim pentru a apăra lumea și mai ales Europa și Occidentul de Uh, această amenințare foarte gravă a acestor supraputeri criminale care uh, uh, își bat joc de legile locale și internaționale și desfășoară acest comerț internațional pe scară largă de uh, droguri. Eu unul nu sunt deloc convins de acest lucru, pentru că până acum nu s-a obținut niciun fel de informație, nu s-a făcut niciun fel de uh, uh, denunț. Și acest mare expert arată că ar fi foarte util dacă s-ar putea folosi aceste date. Oricum, la Comisia CRIM am putut să aprofundăm puțin această chestiune. Eu nu spun că nu putem să începem să analizăm această problemă uh, pentru care ni s-a dat un mandat de către sesiunea plenară ca și cum am fi fost o comisie din Statele Unite care a aflat că cineva din Europa a organizat un mare control al tuturor informațiilor care privește cetățenii americani nu ar exista perioadă de vară, ă, nu s-ar suspenda ședințele, pentru că am dorit să știm totul foarte repede. Așa s-ar întâmpla lucrurile în Statele Unite. Însă noi aici ne întrebăm dacă are sens să ne invităm pe domnul Snowden, ca și cum ar fi fost un personaj ă, nevinovat. Noi nu trebuie să-i ascultăm aici pe toți protagoniștii. Noi trebuie să ne impunem un calendar riguros și trebuie să intrăm în amănunt în anumite chestiuni fără să uh, avem prea multe scrupule. Da, trebuie să convocăm anumite persoane, trebuie să uh, avem o colaborare, de ce nu și prin teleconferință, chiar și cu președintele Statelor Unite. Nu trebuie să ne fie teamă de nimic, pentru că avem o misiune foarte importantă, să apărăm interesele legitime a celor care ne-au votat și pe care le reprezentăm aici. Trebuie să știm uh, care sunt adevăratele scopuri a acestui control mondial. Și trebuie să știm care sunt acele superputeri care și-au dorit acest lucru. Și nu cred că domnul Obama este adevărata putere, nu el a hotărât aceste lucruri. Și să știm cum putem să ne apărăm. Dar această instituție nici măcar nu știe dacă sunt uh, microfoane în biroul președintelui, deci nu știu dacă suntem noi uh, cei care chiar pot să facă această anchetă. Mulțumesc! Ok, thank you. Mulțumesc, dragi colegi. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Nu? Atunci, în numele președintelui Lopez, aș vrea să fac următoarele propuneri. Mandate în primul rând, în ceea ce privește mandatul, în baza a ceea ce s-a adoptat în plenară plus intervențiile de astăzi, vă propun ca secretariatul să elaboreze un proiect în care să formuleze întrebările concrete care au fost uh, ridicate în discuție, după care uh, acest proiect vă va parveni pe e-mail în următoarele două săptămâni. Apoi, în ceea ce privește calendarul, secretariatul a pregătit o listă cu 12 întâlniri până la finele anului. 5 septembrie de la 3 la 6 jumate, prima întâlnire, apoi următoarea undeva între 23 și 26 septembrie mai trebuie confirmată, dar vom transmite această listă de date tuturor și apoi, în al treilea rând, ceea ce privește vorbitorii. Cred că ar fi bine ca fiecare dintre dumneavoastră care are propuneri concrete pentru posibil invitat să le transmită secretariatului și după aceea vom vedea de cât timp dispunem pentru a-i uh, include în program. Și apoi, dacă îmi permiteți o sugestie personală, după ce am transmis citit o uh, declarație a domnului Alexander, șeful NSA, în sensul că ar fi interesat un dialog, cred că ar trebui să fie invitat, pentru că la vremea respectivă a anchetei Echelon uh, și șeful de pe atunci a Homeland Security fusese invitat. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, vă propun să-l invităm pentru luna septembrie. Apoi, în ceea ce privește informațiile de context, sugerez așadar ca Departamentul de Politici să redacteze un document care să uh, explice situația de fapt, legislația aplicabilă în Statele Unite, programul de prizonieri, la fel ca și uh, Um, sistemele naționale de supraveghere în Uniunea Europeană pentru a vedea așadar despre ce vorbim. Și apoi, un al doilea document pe care mi l-aș dori ar fi o analiză precisă a modului în care s-au implementat recomandările din raportul Echelon, poate fi o notă foarte succintă, și apoi încă un document succint cu privire la incident, care este mandatul acestora, față de cine răspund, ce mecanisme de supraveghere există. Apoi o a patra sugestie ar fi să solicităm secretariatului să facă o listă a persoanelor de contact, atât din parlamentele naționale, în special parlamentele unde au loc anchete, și persoane de la nivelul Congresului care au făcut declarații pe această temă și care mm, ar putea fi interesate să colaboreze cu noi. Iată deci sugestiile mele. Puteți fi de acord? Domnul Tavares, vă rog. Foarte succint, pentru că vreau să se consemneze. Aș dori să fie invitată și persoana noastră de contact uh, de la Washington din programul SWIFT. Comisia nu ne-a permis să vorbim uh, cu această persoană acolo. Vreau să văd dacă există indicii că astfel de informații ar fi transferate dintr-un program în altul. Și uh, comisia va trebui să ne ofere acces la această persoană cu ușile închise, evident de acord, dar aș solicita tuturor uh, uh, reprezentanților, inclusiv celor de la FED, să vină cu sugestii înscrise, astfel încât să putem redacta un program complet până la finele anului. Dacă puteți fi de acord cu aceste propuneri, vom proceda ca atare și uh, reuniunea se suspendă atunci. Mulțumesc!